Uh, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, este ora 15 și 4 minute, așa că ar trebui să începem. Urez uh, bun venit, în special membrilor care au ajuns la timp la comisia noastră. A primit toată lumea proiectul uh, ordinii de zi, pe primul punct fiind adoptarea ordinii de zi. Solicită cineva vreo modificare? Văd că nu. Prin urmare, considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Acum, uh, aprobarea procesului verbal al reuniunii din februarie și din martie. Ca de obicei, acestea, trebuie, acestea trebuie uh, adoptate, aprobate, dacă nu apar obiecții până la sfârșitul reuniunii noastre. Punctul 3. Aveți rezultatul deciziei coordonatorilor în dosarele noastre. Procedura rămâne aceeași, adică dacă nu se ridică obiecții până la sfârșitul reuniunii noastre, Decizia coordonatorilor și proiectul de decizie se adoptă. Punctul 4. Ca de obicei, reuniunea noastră importantă este transmisă uh, live pe internet. Avem uh, ascultători așadar de la Lisabona până la uh, Tallinn și Roma. Vă rog să vorbiți clar și rar, astfel încât interpreții să-și poată face treaba și să ne poată înțelege toată lumea din afara acestei săli. Noul uh, eurodeputat nu este prezent, așa că probabil o să-i urez uh, bun venit mai târziu și trecem la primul punct major de pe ordinea de zi și anume discuția privind relațiile dintre UE și China. Cred că știe toată lumea că Parlamentul uh, European pregătește un raport, raport ambițios privind relațiile UE-China AFET se ocupă de partea politică a acestei relații, iar INTA, Comisia pentru Comerț, se ocupă de dosarul legat de comerț privind relațiile China-UE. Mă bucur să salut, salut astăzi alături de noi pe domnul Zhang Ming, ambasadorul Chinei. Iată-l acolo în sală, bun venit! și pe domnul raportor pentru dosarul UE uh, China, domnul Winkler și dumnealui, iată-l în sală. Am convenit împreună cu Comisia AFET să facem uz de articolul 54 din normele de procedură, ceea ce înseamnă că noi va trebui să luăm o decizie pe, uh, legată de comerț, fără nicio uh, modificare din partea AFET. Uniunea Europeană și China au numeroase negocieri comerciale în curs de desfășurare și, evident, Uniunea Europeană și China sunt parteneri comerciali majori importanți. Iar în ceea ce privește situația globală, cred că un um, sistem comercial bazat pe norme și încadrat în um, cadrul uh, OMC este chiar mai necesar uh, decât era în trecut. Prin urmare, ar trebui să încercăm să ne stabilizăm relațiile. Comisia INTA a monitorizat îndeaproape negocierile între Uniunea Europeană și China, cum este și firesc, mai ales în ceea ce privește acordul de investiții. Cred că au trecut deja 17 luni de negocieri intense și, iată, îndelungate discursul uh, președintelui dumneavoastră, uh, domnul uh, G, arată aceste eforturi și, iată, în urma acestuia s-a luat decizia de a schimba normele de investiții în China, în anumite sectoare, deschizând în, pentru unele dintre ele posibilitatea ca societățile să fie prezente fără respectarea normei de 49%. Cred că e vorba de construcțiile navale, uh, sectorul automobilelor și alte sectoare, ceea ce reprezintă un semnal extrem de important pentru o mai bună înțelegere și o mai bună reciprocitate din perspectiva relațiilor noastre comerciale. Și, evident, după cum am mai spus deja, uh, Dat fiind contextul global, cred că este mai important să discutăm următorii pași astfel încât uh, lucrurile să prindă viață. În două săptămâni, Comisia INTA se va deplasa în China și cred că în acest context va avea discuții importante cu guvernul Chinei și, evident, cu uh, partidul uh, aflat la guvernământ în China. Domnule ambasador, cred că este prima dumneavoastră vizită în Comisia INTA și poate prima reuniune publică în cadrul Parlamentului European de când ați fost uh, numit nou ambasador al Chinei la Uniunea Europeană. Prin urmare, încă o dată îmi face mare plăcere să vă avem alături de noi, iar acum aveți cuvântul timp de 10 minute ca să ne oferiți o imagine de ansamblu în ceea ce privește perspectiva dumneavoastră în cadrul relațiilor comerciale UE-China. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitația noastră de a fi prezent aici. Săptămâna trecută am fost la Strasburg, urmărindu-vă și acolo, la sediul din Franța, iar astăzi vă urmăresc încă o dată la sediul din Bruxelles pentru o comunicare față în față cu dumneavoastră. În primul rând, aș dori să-mi exprim aprecierea pentru eforturile Comisiei INTA pentru promovarea relațiilor economice și comerciale între Uniunea Europeană și China. Înainte să vin aici, am citit proiectul de aviz pe care l-ați pregătit pentru Comisia pentru Afaceri Externe. Sunt foarte deschis la ideea de a discuta chestiunile pe care le-ați menționat acolo. Însă, înainte de a intra în detalii, dați-mi voie, vă rog, să vă împărtășesc câteva idei generale ca o temelie a discuțiilor ulterioare. În primul rând, vreau să subliniez că relațiile economice și comerciale dintre China și Uniunea Europeană sunt, prin natura lor, benefice pentru ambele părți. Cifrele și faptele vorbesc de la sine. În 1978, când China de-abia începuse reforma și deschiderea, comerțul cu bunuri între China și UE ajungea la doar 4 miliarde de dolari americani, în timp ce comerțul cu servicii și investiții era aproape zero. 40 de ani mai târziu, comerțul nostru cu bunuri a atins peste 600 de miliarde de dolari americani. Comerțul cu servicii a ajuns la peste 100 de miliarde, iar stocul investițiilor la aproape 200 de miliarde de dolari americani. Împreună, comerțul și investițiile noastre au crescut de aproape 250 de ori în ultimii 40 de ani. Această creștere ar fi imposibilă dacă nu ar fi benefică pentru ambele părți. China beneficiază de comerțul cu Uniunea Europeană și de investițiile europene, dar și Uniunea Europeană are beneficii imense. Datele Eurostat arată că în 2017 creșterea exporturilor către China a reprezentat 21% din creșterea totală a exporturilor europene. Exporturile către China au dus la o creștere cu 1,6% a exporturilor europene, mult mai mare decât cea a Statelor Unite sau altor state. Trebuie să vă mărturisesc că există într-adevăr unele probleme în relațiile noastre economice și comerciale. Însă, ele reprezintă doar o părticică mică din cooperarea noastră generală, care valorează aproape 1000 de miliarde de dolari americani. Cu o comunicare deschisă și lină, China și Uniunea Europeană ar putea să găsească soluții prin consultări amicale. Considerăm de asemenea că pentru a rezolva problemele trebuie să privim înainte, nu înapoi dacă ne-am retrage în turnul protecționismului, atunci, cu siguranță, nu ne-am putea bucura de frumusețea primăverii de afară. Privind spre viitor, nu este dificil să vezi că tot, deschiderea tot mai mare a Chinei va oferi oportunități imense pentru cooperarea dintre China și Uniunea Europeană. Președintele meu, domnul Xi Jinping, a spus că deschiderea a fost cheia pentru dezvoltarea economică și socială a Chinei în ultimii 40 de ani. Și, în aceeași ordine de idei, dezvoltarea de calitate a Chinei se poate realiza doar printr-o deschidere mai mare. Imediat după cel de-al 19-lea congres al partidului, China a introdus măsuri concrete pentru a-și îndeplini angajamentul. La începutul acestei luni, președintele Xi a anunțat mai multe măsuri pentru a extinde semnificativ accesul la piață, pentru a crea un mediu, mai atrăgă, de, un mediu de investiții mai atrăgător, a îmbunătăți protecția um, proprietății intelectuale și a extinde importul. Pe măsură ce implementăm treptat aceste măsuri, China va intra într-o nouă etapă de deschidere. Poporul chinez pune preț pe credibilitate. Când spunem ceva, chiar vorbim serios. Am stabilit niște, am stabilit un calendar clar pentru revizuirea listei negative privind investițiile externe, um, simplificând um, și ridicând restricțiile privind stabilirea de instituții financiare străine și um, de companii în sectoare cum ar fi industria sau mobilele. Luăm deja măsuri. După cum a spus un fost lider european, direcția este mai importantă decât viteza. Sigur, un alt coleg european ar spune că nu este de acord. El zice că viteza și direcția sunt la fel de importante. Deși nu vreau să mă contrazic, să discut despre ce a fost mai întâi oul sau găina, Aș spune că acest coleg se va liniști dacă va analiza hotărârea, fermitatea și pasul tot mai rapid în care China se deschide către exterior. Investitorii, inclusiv cei din Uniunea Europeană, au încredere în mediul economic al Chinei, după cum o demonstrează deciziile lor economice. În 2017, China a primit 136,3 miliarde dolari americani de investiții străine, o cifră record pentru China și a doua cea mai mare de, din lume. Investițiile directe străine din Uniunea Europeană în 2017, deși un pic mai mici decât în anul trecut, parțial datorită unui, uh, unei valori uh, semnificativ, uh, semnificative la sfârșitul anului 2016, a crescut semnificativ cu 24% comparativ cu 2015. Un studiu al Camerei de Comerț Europene din China sugerează că peste două treimi din companiile europene din China au înregistrat profituri și peste jumătate dintre companii sunt optimiste cu privire la viitorul lor în China. Aceasta este o dovadă puternică a faptului că noi, China, suntem acum o țară deschisă și investitorii europeni recunosc acest lucru. Începește relațiile economice China-UE, oportunitățile sunt mult mai numeroase decât provocările. <clears throat> și pentru a folosi întregul potențial, un mediu economic stabil la nivel global și în special un sistem comercial uh, multilateral bazat pe reguli sunt chestiuni de o importanță extremă. Date fiind uh, tendințele în creștere spre unilateralism și protecționism, precum și incertitudinile, o relație stabilă China-UE este de mare valoare. China și Uniunea Europeană sunt ambele membri importanței Organizației Mondiale a Comerțului și sunt uh, parteneri strategici unul pentru cealaltă. Trebuie ca împreună să avem o atitudine clară împotriva unilateralismului și protecționismului, să păstrăm sistemul comercial bazat, multilateral bazat pe reguli și să susținem energia care se manifestă actualmente în uh, economia globală. Aceasta e responsabilitatea noastră comună și trebuie să acționăm împreună pentru că acest lucru să se întâmple. Unii prieteni europeni spun că sistemul actual funcționează, dar că nu este suficient de corect. China este întotdeauna gata să asculte sugestiile Uniunii în legătură cu modurile în care poate fi îmbunătățit sistemul. Dar un lucru este sigur unilateralismul și protecționismul, în fața acestor două chestiuni, compromisul sau politica de appeasement uh, de dragul unor interese pe termen scurt, vor slăbi globalizarea economică și vor submina sistemul comercial multilateral și, de asemenea, vor afecta interesele fundamentale ale tuturor membrilor comunității internaționale. Dragi membri ai Parlamentului European, acest an avem a 15-a aniversare a parteneriatului strategic China-UE. Al 20-lea summit China-UE va avea loc în iulie. China speră să poată colabora cu Uniunea Europeană, mai ales în domeniul economiei și comerțului, pentru a ridica parteneriatul nostru la un nivel superior. Sperăm că și Comisia INTA va continua să joace un rol pozitiv și constructiv. Domnule președinte, veți vizita China săptămâna viitoare și împreună cu unii dintre colegii noastre. Îmi cer scuze că nu voi putea să particip la această vizită la Beijing, dar vă doresc o vizită cât mai fructuoasă și sunt sigur că experiența la fața lucrurilor va ajuta să înțelegeți mai bine China. Este speranța mea sinceră că mai mulți colegi de noastre vor putea oportunitatea să viziteze China și să vadă ce se întâmplă în țara mea. Pentru că prin înțelegerea comună um, și respectul mutual și încrederea ne pot ajuta să creăm câștiguri pentru toți și uh, cetățenii noștri să câștige cu toții să beneficieze de pe urma acestor eforturi. Vă mulțumesc și sunt nerăbdător să avem o discuție cât mai bună cu dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Acum dau imediat cuvântul raportorului nostru, domnul Winkler. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Uh, uh Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, excelenței sale, domnul ambasador, pentru uh, remarci. Într-adevăr, este un moment foarte potrivit că avem această discuție astăzi și mâine, pentru că și mâine vom discuta în comisia noastră relațiile UE-China. E un moment foarte bun pentru că, după cum vedem, excelența sa, ambasadorul a subliniat schimbările foarte importante care au loc în China. Delegația noastră va merge într-adevăr la Beijing și la Shanghai uh, într-un timp foarte scurt și vom discuta și acolo opiniile uh, stakeholderilor europeni și vom avea experiențe directe în legătură cu relația noastră bilaterală comercială. Mulțumesc, excelență, pentru susținerea oferită în pregătirea vizitei uh, în China a delegației Comisiei INTA. În proiectul de aviz, desigur, există un, un spațiu limitat uh, în care se pot face comentarii. Uh, deci mă sigur, mă sunt sigur că discuțiile de astăzi și amendamentele și propunerile făcute de colegii mei din Comisia INTA vor îmbogăți avizul pe care noi îl dăm raportului AFET. Câteva puncte importante, dar într-un mod foarte scurt, dacă îmi permiteți, în legătură cu avizul pe care l-am uh, redactat. Mai întâi uh, vorbesc despre acordul uh, cuprinzător privind investițiile. Așteptăm ca de la Comisia Europeană să ni se facă un raport în legătură cu rezultatul cele de-a 17 runde de discuții care tocmai a avut loc la Beijing săptămâna trecută. Am înțeles că s-au făcut unele progrese, dar că uh, dar limitate și am vrea așadar să aflăm de la comisie ce s-a întâmplat exact. Dar noi aici, în comisia INTA, uh, susținem uh, progresul negocierilor și susținem reciprocitatea în ce privește accesul la, pia- la piețe și ne așteptăm la un tratament non-discriminatoriu pentru investitorii europeni în China, precum și la posibilitatea de a include clauze de dezvoltare sustenabilă în acorduri. Apoi, mă refer la inițiativa Belt and Road, care este una dintre cele mai importante inițiative globale ale Chinei de astăzi și vorbesc de nevoia de mai multă transparență în aceste inițiative pe care și noi trebuie să le înțelegem mai bine în Uniunea Europeană și apoi, evident, ca întotdeauna vorbim despre Organizația Mondială a Comerțului, pentru că noi susținem sistemul bazat pe reguli și cerem un rol mai activ și mai responsabil uh, pe care să joace China în acest sistem. Sigur, există uh, chestiuni care nu sunt noi și pe care Eh, trebuie să le menționăm, cum ar fi problema supracapacității, mai ales în sectorul eh, în sectorul oțelului, dar nu doar în sectorul oțelului. Și, sigur, e nevoie de progrese în negocierile care au început deja în 2010 începește indicațiile eh, geografice. Am menționat o altă inițiativă foarte importantă a președintelui Xi Jinping, Made in China 2025. Și Întotdeauna suntem în contact direct cu uh, companiile noastre cam, și cu Camera de Comerț a Uniunii Europene din China și cu toate companiile noastre și ei au aceste, au aceste preocupări pe termen lung care deocamdată se pare că nu uh, beneficiază de o soluție și anume uh, preocupări legate de transferul de tehnologie. Apoi, sigur, acestea sunt doar câteva elemente, așa cum spuneam, cred că Trebuie să discutăm și despre uh, problemele în calea comerțului și barierele non-tarifare cu care se confruntă companiile europene în China și să discutăm și un lucru foarte neplăcut, și anume că dacă întrebăm Camera de Comerț a Uniunii Europene în China în legătură cu tendințele pe care le observă pe piața chineză, din nefericire și uh, spre neplăcerea noastră, ei ne vor raporta tendințe negative și nu pozitive. Și asta este un lucru pe care trebuie neapărat să-l discutăm cu sinceritate și respect reciproc. Așadar, încă o dată mă fac ecoul uh, spuselor uh, musafirului nostru de astăzi, excelența sa, ambasadorul Chinei, în legătură cu promisiunile și declarațiile făcute de președintele și uh, nu, recent, cel mai recent uh, la forumul uh, pentru Asia, care tocmai a avut loc acum câteva zile, unde s-au luat angajamente de deschidere a, sau repetate angajamentele președintelui chinez în ce privește deschiderea economiei chineze. Deci cred că pot rezuma spunând că salutăm aceste angajamente sunt foarte importante, uh, sunt foarte promițătoare la prima vedere și ele se potrivesc cu așteptările și atitudinea noastră, dar așteptăm să vedem că ele se pun în mișcare și încep să producă efecte. Și doar uh, pentru a încheia, cred că dacă cineva mi-ar cere să-mi rezum uh, într-o propoziție Propunerea mea personală în ce privește abordarea UE uh, asupra relațiilor cu China, atunci aceasta ar fi că ar trebui întotdeauna să preferăm uh, cooperarea în locul confruntării și cred că întâlnirile și discuțiile noastre de astăzi și de mâine ar trebui să meargă în această direcție și în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Winkler. Am uh, cereri de intervenție din partea a 10 colegi și, sigur, avem timp limitat. Asta înseamnă că... Bine, nu, ținem seama și de faptul că și Comisia și ambasadorul și domnul Winkler mai trebuie să aibă timp să răspundă, uh, înseamnă că reacționez, uh, limitez timpul de vorbire la un minut și jumătate. Doamna Mosca este prima care are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru prezentare și pentru că ați fost astăzi aici. Aș vrea să vă mulțumesc în special pentru comentariile noastre finale pe care le împărtășesc în ce privește înțelegerea mutuală și cooperarea. Cred că acestea sunt foarte importante pentru a face față provocărilor pe care le avem în mediul multilateral. Voi continua în limba italiană ca să pot vorbi mai repede. Lei a subliniat Ați scos în evidență faptul că schimburile între Uniunea Europeană și China s-au intensificat. Așadar, deși există această posibilitate de cooperare, cu toate acestea, Există în continuare provocări considerabile asupra cărora trebuie să ne aplicăm. E adevărat, investițiile au crescut, însă din 2012 am văzut cum investițiile au uh, scăzut treptat și constant. Vă întreb, punctual, referitor la solicitarea pe care o facem noi uh, față de un caracter reciproc, de condiții echitabile. Pe de o parte, ați amintit inițiativele Chinei când vine vorba de protecția proprietății intelectuale și transferurile tehnologice. Ce faceți în practică pentru ca aceste posibilități să se traducă în practică? În al doilea rând, achizițiile publice. Și aici avem nevoie de o dovadă de reciprocitate sporită pentru investițiile și întreprinderile noastre. În al treilea rând, avem nevoie de o guvernanță îmbunătățită în ceea ce privește inițiativa O centură, un drum, pentru că și acesta ar fi o dovadă de reciprocitate sporită. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru ECR acum, Eva McLaren. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ambasador, pentru că sunteți astăzi uh, în fața noastră. Cred că este foarte important să înțelegem unde ne aflăm și cred că dialogul întotdeauna e un lucru pozitiv. Prin urmare, am două comentarii pe care aș vrea să le fac uh, față de ambasador direct. Unul legat de dreptul regimul drepturilor de proprietate intelectuală în China și ce face chine, guvernul chinez pentru a aborda această problemă pe care avem și să se asigure că există protecții suficiente uh, uh, pentru această chestiune. Puteți să ne dați așadar detalii în legătură cu modul în care protejați proprietatea intelectuală în China și, uh, cum a spus și raportorul, uh, uh, angajamentele legate de transferul de tehnologie în sectorul manufactur manufacturier. Deci, încă o dată, poate domnul ambasador să ne ofere mai multe detalii în legătură cu cum și cum, când se vor produce aceste lucruri. Începește supracapacitatea. Noi considerăm că inițiativa Belt and Road, precum și inițiativa Made in China 2025, ar putea fi oportunități de a reduce barierele dintre Europa și Asia și sper că dacă vom continua dialogul, uh, vom avea o mai bună înțelegere a acestor oportunități și a modului în care putem colabora mai strâns împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru grupul ALDE Matia Hirsch. Mulțumesc, domnule ambasador, foarte succint. În primul rând aș dori să-i mulțumesc colegului Winkler pentru avizul de astăzi. Este un aviz foarte bun. Vom uh, adăuga câteva amendamente referitoare la câteva puncte pentru a clarifica câteva aspecte, însă lucrăm pe o bază excelentă. Mulțumesc foarte mult! Pentru noi este foarte clar că comerțul internațional și investițiile sunt deosebit de importante. Avem convingerea fermă că reprezintă o parte semnificativă a bunăstării și are legături cu pacea și cooperarea. Există firește și o serie de premize. În primul rând, principiul reciprocității, care a fost deja amintit astăzi de câteva ori, mai ales având în vedere licitațiile publice, concurența echitabilă și aceste elemente au fost amintite în aviz. Înainte de toate, în ceea ce privește supracapacitatea în sectorul oțelului, care există deja și sperăm că aici China se va implica mai mult. Ce mă interesează este și subiectul um, certitudinii juridice, mai ales în ceea ce privește indicațiile geografice, cum le putem aplica, este un subiect important și ce um, se va aplica și în China când vine vorba de mărci și proprietatea intelectuală. Și domnul ambasador, ce ar putea să ne mai intereseze este faptul că am auzit că guvernul chinez a inițiat acum negocieri bilaterale pentru un acord cu Hong Kong, un acord comercial. Aveți aici informații pentru noi? Mulțumesc! Mulțumesc și pentru grupul verzilor Klaus Buchner. Mulțumesc, am să fiu foarte rapid pentru a termina repede. Astăzi, China este cu siguranță un actor economic global deosebit de important și un apărător al multilateralismului la OMC. Cu toate acestea, ne lipsește un angajament real de a juca conform regulilor. Deplângem noile evoluții și noile inițiative legislative care arată că China nu este deschisă în fața altor idei, uh, gânduri și capital. Decizia membrilor partidului de a crea întreprinderi private și legislația privind siguranța cibernetică, legislația ONG-urilor, sistemul social pe puncte, sunt doar câteva exemple. Dacă ar fi să rezumăm relația cu China, principiul reciprocității deja amintit este unul din punctele cele mai importante. Din punctul nostru de vedere, reciprocitatea nu ar trebui să fie luată drept etalon uh, pe baza cărora să se măsoare investițiile, ci ar trebui să fie folosit și strategic pentru a promova drepturile universale, drepturile omului și valorile democrației liberale. Acordul de investiții bilateral trebuie să beneficieze de un capitol uh, modern pentru a ține cont de toate aceste puncte amintite. Și trebuie să includă dispoziții fezabile. Trebuie să includă, dincolo de toate acordurile de până acum, un capitol referitor la cum să se pună în aplicare în practică toate acestea. Helmut Scholz pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, vreau să mulțumesc excelenței sale ambasadorului Chinei Uh, și uh, reprezentanților comerciali care sunt la acest schimb de opinii. Uh, au spus deja colegii multe lucruri și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului domnul Vincle pentru acest dosar extrem de important, pentru că eu cred că îi dă o, acestui dosar o direcție corectă și sunt de acord că uneori e mai important să discutăm și să cădem de acord asupra direcției cooperării noastre comerciale, economice, mai degrabă decât despre viteza cu care să avem această cooperare, pentru că suntem două dintre cele mai mari piețe din lume, 1,3 miliarde într-o parte, 500 de milioane în cealaltă. Sunt de acord legat de producție, consum, condițiile, despre condițiile în care lanțurile valorice sunt organizate. Toate aceste lucruri au un impact profund asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și putem discuta despre tone, milioane și alte cifre. Dacă un singur cetățean are impresia că uh, ce se întâmplă în jurul lui uh, e împotriva intereselor sale personale, atunci uh, îl vom pierde pe acel cetățean. El nu va putea participa la modelarea viitorului. Și cred că asta trebuie să discutăm la Organizația Mondială a Comerțului în legătură cu un uh, comerț bazat pe reguli comune, nu să ne luptăm unii cu alții pentru interese pe termen scurt, ci să ne gândim la viitorul uh, umanității. Și dacă facem asta, aș vrea să adaug și eu câteva comentarii la raport în acest sens și exprimarea speranței unei cooperări pozitive în viitor uh, din partea ENTA. Mulțumesc pentru EFDD, Tiziana Beghini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, și eu mă alătur acelora care îi mulțumesc ambasadorului chinez pentru vizita dumnealui. China este un partener comercial deosebit de important pentru întreaga Europa dacă însă dorim să purtăm, uh, să avem relații economice sănătoase, benefice pentru toată lumea, există anumite practici comerciale care trebuie revizuite. Și mă bucur că avem ocazia, domnule ambasador, să discutăm cu dumneavoastră. În primul rând e vorba de producția în China, în uh, ceea ce privește multe domenii, de pildă, oțelul, acesta este revândut la prețuri deosebit de scăzute și nu întotdeauna în mod transparent. Dar nu numai. Vorbim aici de panouri solare, biciclete și lista ar putea continua. Dacă dorim ca relația comercială cu China să nu uh, se deterioreze, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, avem nevoie de un angajament clar din partea guvernului chinezesc și să limiteze supraproducția și să ne permită să uh, desfășurăm investiții, investigații, îmi cer scuze, pentru a um, ancheta într-adevăr dacă există un sâmbură de adevăr când vine vorba de acuzațiile de trucare. Uniunea Europeană trebuie să găsească, de asemenea, o, o soluție la problemele alimentare luni, de, de ceva luni, brânzeturi din Italia, dar nu numai, au fost blocate la frontiera cu China din cauza unei legi nu foarte clare. Trebuie să negociem un regulament ad hoc pentru a evita aceste situații care să meargă dincolo de regulamentul indicațiilor de origine geografice și să pună capăt acestei situații. Grupul nostru a sprijinit întotdeauna o abordare care să um, fie în avantajul Uniunii Europene și să reamintească tuturor că China este, o, o, reprezintă o oportunitate și nu un pericol. Acum trebuie ca faptele să dovedească acest lucru. Mulțumesc foarte mult și acum ceilalți membri ai uh, comisiei urmează domnul Sadi. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații de natură generală. Cred că în Uniunea Europeană avem nedumeriri când vine vorba de relația cu China și viitorul acestei relații. Și asta deoarece până acum nu am reușit să digerăm pe deplin impactul geopolitic crescând al Chinei, de pildă inițiativa O centură, un drum, după părerea mea, cea mai importantă inițiativă pentru secolul 21. Nu am acceptat uh, până acum un nivel necesar de flexibilitate în relațiile noastre cu China. Există, de pildă, inițiativa cu China 16 plus 1 față de țările din centrul și estul Europei, o inițiativă care merită atenția noastră, dar care, din păcate, nu a fost atât de binevenită în instituțiile europene și nu a fost salutată de anumite uh, state mari. Când vine vorba de relațiile comerciale. Vedem că există 21 de state membre care au ca partener comercial Germania, dar Germania are ca principal partener comercial China. Vedem că s-a produs uh, o schimbare în ceea ce privește balanța comercială internațională și ar trebui să acceptăm faptul că, fie că ne place sau nu, China va deveni un partener strategic pentru Europa. Și asta presupune, firește, nu neapărat că trebuie să ne punem de acord asupra fiecărui aspect, ci că ne putem pune de acord asupra uh, unei stabilități globale, unui echilibru global și din, această din aceste considerente ar trebui să dezvoltăm relațiile într-o atmosferă constructivă. Și mulțumesc ambasadorului că se află astăzi aici alături de noi. Acum am plăcerea să dau cuvântul domnului Dadmos. Domnul Dartmouth, îi mulțumesc în primul rând ambasadorului că s-a află alături de noi. Haideți uh, să luăm sub lupă câteva date concrete. 2016, deficitul comercial al Uniunii cu China este de 175 miliarde de euro. De asemenea, citez aici din EGIS, o asociație transeuropeană referitoare la industria manufacturiară, care afirmă că China folosește capital de stat, preia sector industrial după sector industrial, practică dumping strategic, furt de proprietate intelectuală și hacking cibernetic. Aceste trăsături în continuare definesc economia Chinei și nenumărate locuri de muncă se pierd în economia reală din această cauză. Raportul continuă să afirme că China plănuiește o majorare semnificativă a producției în 10 sectoare. Se urmărește de asemenea naționalizarea unor industrii importante în dezavantajul investițiilor străine. În cele din urmă se afirmă Statele Unite iau un calcul adoptarea unor măsuri stricte pentru a face față acestor evoluții chineze, iar Europa va avea firește de suferit pentru că dacă China nu, mai, nu va mai putea exporta în Statele Unite, va încerca să își deverseze produsele pe piața europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Inma. În primul rând, doresc uh, să vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentare. După intervențiile colegilor mei, am să mă concentrez pe două aspecte care cred eu nu au fost atinse. În primul rând, privind spre viitor și pariul pe care l-a făcut China pe dezvoltarea inteligenței artificiale, aș dori să știu cum veți reglementa confidențialitatea datelor și dreptul la transparență, siguranță și informație. În al doilea rând, în ceea ce privește OMC, China este un actor global prioritar. Este esențial ca noi toți nu doar să reușim să salvăm OMC, ci să o îmbunătățim. Când spunem că avem nevoie de un comerț bazat pe reguli, avem nevoie de un organism multilateral. E adevărat uh, că poziția domnului Trump nu sprijină neapărat acest model și aș vrea să știu clar ce veți face dumneavoastră pentru a contribui la atingerea unui organism multilateral care într-adevăr să ne permită să avem un comerț bazat pe reguli. Și închei, domnule președinte, aș vrea să știu ce părere aveți despre acei membri care își vor termina mandatul sau care urmează să fie desemnați la tribunalul OMC? Ce strategie aveți aici? Și închei cu cuvintele raportorului nostru. Politica trebuie să se bazeze pe cooperare și nu pe confruntare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul Comisiei. Marcus Irulu, 5 minute. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Înainte de toate, dați voi să încep felicitându-l pe raportor pentru acest proiect de aviz care, în mare măsură, reflectă elementele principale ale relației, a relației noastre comerciale cu China. Tocmai cum a afirmat raportorul, China este un partener comercial fundamental, este cel de-al doilea partener comercial al Uniunii și asta în ciuda unor uh, probleme, unor asperități comerciale, lipsa de reciprocitate și condiții inegale pentru întreprinderile europene în China. Iată de ce este fundamental să găsim un echilibru optim între oportunitățile economice și nevoia de un echilibru de un regim bazat pe reguli. Existența acestui regim ar fi în interesul atât uh, al Chinei cât și al Uniunii Europene. Auzim de ani buni și am auzit și astăzi uh, din partea excelenței sale ambasadorul Chinei promisiunea unor reforme bazate pe piață și un uh, angajament față de sistemul multilateral bazat pe reguli. Excelența sa tocmai a confirmat că China dorește să respecte aceste principii, să-și deschidă ulterior economia și să joace un rol destabilizator în apele tulburate actualmente ale comerțului global. Nu putem decât să salutăm aceste cuvinte liniștitoare. Rămâne în continuare însă mult de făcut și este foarte important ca promisiunile de reformă din partea Chinei să se traducă în practică. Negocierile îndelungate, precum negocierile UE-China pentru investiții sau accesul Chinei la um, sistemul generalizat de preferință. S-a discutat, de pildă, săptămâna trecută la Beijing, s-a purtat o ultimă de negocieri, uh, evaluăm la ora actuală cum stau lucrurile, putem să spunem că negocierile înaintează într-un mod dezamăgitor de încet, care nu reflectă efortul și implicarea noastră, ambiția noastră. Aici n-am lovit de un obstacol și sperăm ca negocierile să poată să se intensifice. există impresia, există convingerea că China trebuie să, începe să, respect, să înceapă să respecte normele la OMC. Aici dosarul Chinei nu e tocmai uh, unul favorabil. Există probleme când vine vorba de punerea în aplicare a normelor. În tocmai ca și China, Uniunea Europeană sprijină puternic OMC. Și din această privință putem afirma că nu agrem reguli care ar putea reprezenta o amenințare la adresa angajamentelor OMC sau care ar putea presupune chiar o încălcare a acestor angajamente. Din această privință împărtășim uh, opinia Chinei privind nevoia de a menține sistemul comercial global. După părerea noastră, însă, cel mai bine putem face acest lucru preîntâmpinând perturbările globale ale comerțului. China poate face acest lucru abordând uh, cauzele care stau la temelia supracapacității, problema amintită de eurodeputați, dar nu numai, furnizând uh, același acces pe piață întreprinderilor străine, precum cel de care se bucură întreprinderile chinezești în străinătate. Un exemplu concret, livrare de plină și la timp privind toate recomandările forumului global privind capacitățile în sectorul oțelului, recomandări mai importante ca oricând în contextul actual. E clar că apărând, apărarea sistemului multilateral presupune ca China să dea de atitudine constructivă cu, în colaborare cu ceilalți, pentru că în, același, în acest fel să putem uh, elimina lacunele care există când vine vorba de subvențiile industriale, de pildă, sau finanțarea importurilor și exporturilor. Cooperarea cu China, prin urmare, va depinde în mare măsură de felul în care se va găsi o soluție la aceste probleme. Am auzit cum uh, membrii Parlamentului s-au referit uh, la probleme ce țin de SPS și noi am abordat aceste probleme în strategia noastră privind accesul pe piață, în dialogul pe care îl purtăm cu China și uh, fac parte din prioritățile noastre. Iată de ce Comisia se bucură să constate că astăzi Fuzing uh, viceministru pentru comerț uh, se află la Bruxelles pentru a aborda probleme comerciale bilaterale. De asemenea, summitul UE-China, care sperăm că se va organiza în luna iulie, va reprezenta ocazia perfectă pentru a impulsiona acest spirit de cooperare de care au vorbit eurodeputații. Sperăm că va fi în avantajul sprijinului nostru comun pentru sistemul multilateral. Vă mulțumesc. Domnule ambasador, vă dau acum cuvântul 5 minute. Thank you very much for... Vă mulțumesc frumos pentru lista lungă de întrebări care arată câtă importanță acordați relațiilor dintre Uniunea Europeană și China. Ei bine, vă rog să-mi permite să răspund la întrebări în limba chineză, iar uh, colega mea mă va ajuta cu traducerea. În primul rând, uh, dați-mi voie să vorbesc despre drepturile de proprietate intelectuală. BIT este o prioritate pentru China. Și până acum am avut 16 runde de discuții și 9 întâlniri um, uh, pe sectoare. Săptămâna trecută la Beijing Colegii noștri au avut uh, o întâlnire importantă la nivel de lucru și s-au înregistrat progrese semnificative. Însă mai rămân multe de făcut. Evident, uh, cele două părți vor uh, continua să lucreze pe, uh, la aceste negocieri. Știu că există și critici, nu doar vis-a-vis -vis de uh, guvernul chinez, ci și vis-a-vis -vis de Comisia Europeană în ceea ce privește ritmul discuțiilor. Dați-mi voie să vă asigur totodată că vom continua să lucrăm strâns cu Uniunea Europeană pentru a um, micșora diferențele dintre cele două poziții pe acest dosar și a găsi cât mai repede o soluție utilă, astfel încât textul uh, să fie finalizat cât mai repede. Investițiile chineze în uh, Europa, aici sunt de acord cu unul dintre um, vorbitori care a spus că China reprezintă o oportunitate, nu o amenințare pentru Europa. În primul rând, investițiile chinezești în Europa nu sunt atât de mari uh, ele reprezintă doar 2% din investițiile străine directe care intră în Uniunea Europeană. Investițiile chineze din Europa au ajutat la creșterea economiei europene și au creat locuri de muncă locale. De exemplu, nu departe la Bruxelles, aveți uh, uzinele Volvo, care reprezintă un exemplu foarte bun de investiții chineze în Europa, care au ajuns au ajutat la îmbunătățirea performanței societății și au ajutat la crearea de locuri de muncă la nivel local. Și al treilea punct pe care am dorit să-l subliniez este că investițiile, fie ele investiții chineze în Europa, fie investiții europene în China, sunt uh, un comportament dictat de piață până la urmă. Guvernul nu are niciun drept să intervină și de altfel nici nu a făcut-o. După părerea mea, cooperarea pentru investiții trebuie încurajată de ambele părți. În ceea ce privește inițiativa Belgian Road, mulțumesc eurodeputaților pentru atenția pe care au acordat-o Sunt de acord că această inițiativă trebuie să fie transparentă și să respecte normele globale și principiile de piață, valorând totodată dezvoltarea durabilă. Iar uh, poporul chinez, uh, domnul președinte Xi Jinping și uh, alți ambasadori ca și mine și-au asumat acest angajament de mai multe ori. De asemenea, vreau să subliniez că această inițiativă, Belgian Roads, este o platformă oferită de China în uh, contextul crizei uh, globale pentru a stimula economia la nivel global. nu înseamnă că China oferă o soluție gata făcută uh, europei pe care de care să se bucure toată lumea, așa, pur și simplu, ci se solicită participarea tuturor din toate părțile lumii pentru a promova activitatea și a stimula economia globală. Vreau să mai accentuez faptul că Europa este un partener firesc al Chinei în această inițiativă. De asemenea, mulți dintre voi ați vorbit despre supracapacitatea în ceea ce privește oțelul și aluminiul. Supracapacitatea ca provocare globală nu se limitează la sectorul oțelului și al aluminiului. De asemenea, această provocare nu este una specifică Chinei, ci este o chestiune comună în, în cadrul dezvoltării economice globale. Supracapacitatea este o chestiune economică ciclică și această serie de supracapacitate este cauzată de recesiunea economică globală și de cererea globală tot mai mică în urma crizei financiare din 2007. producția de uh, oțel a Chinei se consumă în mare parte intern și doar undeva în jur la 15% merge la export. și, de fapt, China nu încurajează exporturile de oțel, fiindcă este, acesta este un sector uh, foarte energofag și poluant ceea ce înseamnă că necesită sacrificarea numeroase resurse și a mediului înconjurător, care este uh, problematică pentru noi. iar guvernul chinez este întotdeauna serios atunci când vine vorba despre supracapacitatea uh, de oțel. Din 2016, China a redus cu peste 115 milioane uh, tone metrice de, um, în producția de oțel, ceea ce presupune uh, sute de mii de angajați lăzați pe drumuri, o problemă gravă pentru noi. Președintele intervine, îmi cer scuze, ați vorbit mai mult decât uh, dublu timpului necesar, uh, am lăsat timp și pentru interpretare, dar o să vă rog să încheiați. Câteva cuvinte privind subvențiile. Subvențiile reprezintă uh, o chestiune uh, pe care, care se acoperă și în cadrul calității de membru al OMC. Îmi cer scuze, spune domnul ambasador, dar eurodeputații mi-au adresat o mulțime de întrebări, dar dacă mi-a expirat timpul, o să mă opresc aici. Mulțumim frumos, domnule ambasador, spune domnul președinte. Sunt convins că acesta nu este sfârșitul discuțiilor noastre, ci doar începutul. Prin urmare, vă mulțumesc frumos pentru întrebări, uh, pentru răspunsuri și în încheiere dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și în primul rând mulțumesc colegilor pentru toate sugestiile și propunerile pe care le-au uh, formulat. Sunt convins că în următoarele zile vom uh, pune la punct toate amendamentele astfel încât avizul nostru să fie cel mai bun cu putință. Foarte succint, două aspecte. Unu, De dragul dezbaterii cu colegii. Da, trebuie să fim sinceri și să dezbatem franc orice probleme sau situații care nu se bucură de o viziune comună. De exemplu, această chestiune a cooperării 16 plus 1. Să discutăm cu cărțile pe masă. Este o situație și e foarte simplu, nu e o chestiune atât de gravă trebuie discutat și în cadrul cooperării 16 plus 1 aceleași reguli uh, comun stabilite și să fim transparenți. Asta este tot. Iar dacă transparența și normele se respecte, atunci avem o cooperare care face parte din cooperarea noastră UE-China. Evident, eu vorbesc ca um, cetățean al unei uh, țări care face parte din această cooperare 16 plus 1. În încheiere, domnule ambasador, vă mulțumesc frumos pentru observații și pentru răspunsurile la toate întrebările adresate de colegi. În încheiere, o să citesc dintr-o observare Observația făcută de documentul Camerei de Comerț Europene în China în documentul pentru 2016 2018, care a spus că 54% din companiile europene percep că sunt tratate mai puțin favorabil decât uh, omologele lor uh, chineze. Este o cifră. Asta ne dă ocazia să cooperăm mai mult, să discutăm mai mult și să găsim soluții și căi uh, cât se poate de sincer, astfel încât să ne asigurăm că avem o cooperare durabilă și fructuoasă pentru ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, până și președintele. Termenul, termenul pentru depunerea amendamentelor 25 aprilie, prânz, ora 12 așadar, iar votul va avea loc în mai, astfel încât avizul nostru să poată merge la AFET. Domnule ambasador, încă o dată vă mulțumim și să păstrăm legătura. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și înainte să trecem mai departe, aș dori să-i urez bun venit, dar văd că a plecat. Bun venit unui nou membru, dar nu îl mai văd în sală. Atunci trecem la punctul 6. situația actuală a restricțiilor impuse de SUA privind importurile de oțel și aluminiu. La momentul de față, situația este una crucială. Știți că președintele Trump, pe 22 martie, a anunțat uh, noi tarife, 25% la oțel și 10% la aluminiu. În baza acestui uh, act uh, al, uh, comercial al războiului rece din 1962, președintele are dreptul să ia măsuri dacă este periclitată siguranța națională. Chiar și avocații din Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea folosirii acestui text legislativ atât de vechi, însă președintele a făcut-o. Pentru Uniunea Europeană și alte țări s-a dat o excepție temporară de la aceste măsuri, deși nu e foarte clar uh, care sunt condițiile, de ce Uniunea Europeană le-a primit și Japonia nu. Totuși am primit această exceptare și mesajul tuturor instituțiilor europene a fost că nu vom discuta sub presiune, nu vom negocia sub presiune o reformă a relațiilor noastre comerciale. Și uh, până acum asta este situația, cel puțin în măsura în care o înțeleg eu. Aceste, această acceptare va expira pe 1 mai. Și pentru ca lucrurile să se schimbe, este necesar ca președintele să acționeze. Și acum ar trebui să discutăm acest subiect împreună cu Comisia și mai ales vrem să știm cum au mers discuțiile cu americanii și care e situația concretă a acestor discuții. Putem să ne așteptăm ca această exceptare să expire sau ce se va întâmpla pe 1 mai? Unul dintre experții comisiei eh, de la Digi3, Hidehoven, este alături de noi și ne va oferi cele mai recente informații în legătură cu situația actuală. Desigur, asta are legătură cu o serie întreagă de chestiuni. Mai întâi, legalitatea acestei măsuri, acestui act al președintelui Statelor Unite și, sigur, și legătura cu alte inițiative ale președintelui Act 301. Cred că, dacă nu mă înșel, în a fost o acțiune împotriva acestei legi care susținea că aceste legi vechi uh, aprobate înainte de acordurile uh, Organizației Mondiale a Comerțului nu se mai pot aplica. Deci nu se știa că acest lucru e valabil. Apoi, Comisia a anunțat că va face apel împotriva acestei măsuri și va face acest lucru la Organizația Mondială a Comerțului. Poate ne explica și asta. Și în al treilea rând, ce contramăsuri vom lua dacă pe 1 mai va trebui să suportăm acest uh, tarif uh, de 25% și uh, nu în ultimul rând întrebarea legată de măsuri de siguranță. Și dacă va veni mai mult oțel de la alți parteneri care vor fi afectați de aceste măsuri, dacă acest oțel uh, se va duce spre Europa, ce măsuri vom lua? Nu o să ridic uh, chestiunea negocierilor TTP pentru că nu este realist. Așadar, vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte. Mulțumesc că m-ați invitat din nou la comisia noastră pentru a vă oferi o prezentare a situației în ce privește tarifele americane pe aluminiu și oțel. Ceea ce e interesant că vine după discuția cu China. Cred că aici eh, suntem de acord cu Statele Unite că sursa de supracapacitate în domeniul oțelului și aluminiului nu e nici pe piața noastră, nici pe piața americană. Deci e interesant că avem această discuție după cea pe care am avut-o referitoare la comerțul cu China. Situația, așa cum o vedem noi uh, astăzi, este că mai avem o săptămână până la 1 mai. Statele Unite au exclus temporar șase parteneri comerciali din aceste măsuri. Canada, Mexic, UE, Brazilia, Argentina și Corea de Sud. Și până astăzi au un acord cu Corea de Sud și cu cealaltă cinci, cealaltă cinci parteneri discuțiile continuă. Deci noi anticipăm că administrația Trump până la sfârșitul acestei săptămâni va avea contacte cu toți acești parteneri și va decide cum să prelungească extinderea sau cum să dea o excepție permanentă sau să nu mai excepteze aceste țări de la aceste tarife la importurile, taxe vamale la importurile de oțel și aluminiu, așa numita măsură 232. Deocamdată, uh, exporturile către uh, Statele Unite vor fi supuse acestor uh, tarife dacă nimic nu se va schimba. Am comunicat cu colegii americani de-a lungul cinci direcții am spus că noi nu contribuim la supracapacitate, din potrivă, capacitatea a scăzut în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani. Nu suntem uh, o sursă de uh, transfer uh, a oțelului produs incorrect în țări terțe, care după aceea să fie adus în Uniunea Europeană și în, în cele din urmă să ajungă în Statele Unite. Noi avem legislație foarte puternică împotriva acestui fenomen noi înșine acționăm împotriva importurilor uh, incorrecte de oțel, inclusiv din China, și nu facem dumping cu oțel uh, european pe piața americană. De fapt, prețul mediu al exportului nostru de oțel în America e foarte ridicat pentru că noi uh, exportăm aluminiu și oțel de înaltă calitate și cu valoare adăugată mare de care ei, americanii au nevoie, suntem participanți activi la Forumul Global al Oțelului, care încearcă să dezvolte uh, noi reguli, uh, subvenții mai bine controlate și uh, reguli pentru toți producătorii și, în fine, așa cum știm cu toții, suntem un, un partener de securitate națională de decenii al Statelor Unite. Deci, cred că am uh, spus foarte clar și necondiționat Statele Unite că există o justificare totală pentru ca Uniunea Europeană să primească o uh, excepție, o acceptare permanentă și necondiționată de la aceste tarife. Am spus de asemenea că noi considerăm că investigația să nu fie justificată pe, bazată pe motive de siguranță națională Uh, săptămâna trecută, comisarul nostru a discutat uh, săptămâna trecută la Strasburg cu unii dintre colegii noastre și a spus că noi uh, punem sus în întrebării justificarea de securitate națională care s-a oferit pentru luarea acestei măsuri și am spus omologilor americani că noi considerăm că aceste măsuri sunt măsuri de apărare deghizate, de apărare economică și Uh, avem de gând să acționăm și să ne protejăm uh, drepturile și în cadrul sistemului Organizației Mondiale a Comerțului. Avem contacte regulate între noi și între delegația noastră și uh, experții americani, în special la nivel politic, la nivelul comisarului și am transmis o serie de mesaje puternice. Mai întâi că noi contestăm uh, legalitatea acestor măsuri luate de Statele Unite și, în al doilea rând, că uh, nu agrem soluții care nu sunt permise de regulile Organizației Mondiale a Comerțului și, evident, acestea se aplică și unor constrângeri legate de export. Dar există anumite acorduri OMC care nu mai permit introducerea unor astfel de constrângeri. Așadar, poziția noastră în comunicarea pe care avem cu Statele Unite uh, este să cerem uh, o excludere completă a Uniunii Europene, a exporturilor Uniunii Europene de oțel și aluminiu din cadrul măsurilor americane și asta a fost poziția noastră încă de pe 1 mai către uh, momentul 1 mai, uh, uh, și anume că Europa nu face parte din problemă, ci e parte din soluția la problema asupra capacității și a fost întotdeauna. Va trebui să vedem ce se întâmplă. Ca să fiu complet sincer cu noastră, nu știm încă ce vor face americanii la sfârșitul acestei săptămâni. Din câte știm, aceste decizii se iau personal de către președinte, așadar, pe 1 mai o să vedem cum va trebui să reacționăm odată ce vom ști care sunt uh, care opțiune din cele trei a fost uh, aleasă pentru Uniunea Europeană. Deci, ori ni se oferă o acceptare permanentă sau o prelungire temporară a excluderii existente sau se impun uh, taxe, tarife vamale exporturilor europene. Lăsând la o parte aceste trei posibilități, noi încercăm să ne protejăm uh, drepturile noastre legale, pentru că trebuie să facem asta activ în cadrul sistemului OMC și nu putem să așteptăm, există anumite termene limite. Așadar, am uh, stabilit o listă de produse o așa numită listă de reechilibrare. Deci nu e o listă de măsuri de represalii, ci o listă permisă de, permisă de procedurile OMC dacă un partener retrage anumite angajamente uh, legate de accesul de piață, la piață, ai dreptul, conform regulilor OMC, să retragi un volum echivalent pentru a echilibra accesul ambelor părți la piețele lor. Deci, de aceea, noi numim această listă o listă de reechilibrare pentru a ne proteja drepturile noastre legale la Geneva. Am ajuns la un acord unanim cu statele membre în legătură cu această listă marțea trecută, deci lista a fost susținută. Acum uh, suntem la stadiul de proceduri interne ca să o adoptăm și să o notificăm la OMC până pe 22 mai. Cred că trebuie să facă acest lucru în 60 de zile ca să ne păstrăm drepturile, să ne apărăm drepturile. Ați întrebat, domnule președinte, ce facem ca să protejăm piața europeană de surplusul de oțel care va apărea pe piața mondială, pentru că nu se mai poate să se mai vândă în America. Și aici uh, trebuie să vă spun că am inițiat investigații de protecție și care, evident, uh, se concentrează pe produse care au fost uh, blocate în Statele Unite. Rezultatul va depinde, sigur, și de ce se întâmplă, dacă excluderea continuă sau nu. Dacă nu va continua, atunci, evident, uh, vor fi mai, va fi și mai mult oțel care va fi deturnat către piețele europene, ca să spun așa, trebuie să, și trebuie să ne uităm la rapoartele lunare, pentru că nu putem să luăm măsuri de protecție decât dacă vedem o creștere clară a importurilor. Și trebuie să examinăm cu atenție acest lucru și putem să vedem că inițial uh, evaluarea noastră acoperă doar un număr restrâns de produse și după uh, aceea dacă ne uităm din nou la cifrele comerciale pentru următoarele luni ca să eventual să vedem dacă protecția este justificată pentru alte produse. Nu pot să spun mai mult de atât, doar să spun că această activitate este în desfășurare și avem uh, ședințe săptămâna aceasta cu statele membre și vom uh, avea evaluări provizorii în a doua jumătate a lui mai, dacă nu mă înșel. A treia întrebare pe care ați spus-o, domnule președinte, Eh, ce facem cu mecanismele de rezolvare a disputelor de la OMC. Aici am decis să ne alăturăm consultărilor eh, pe care le-a cerut China cu Statele Unite, fără să afectăm în vreun fel deciziile pe care le vom lua mai târziu de a intra în dispută ca parte terță sau de a deschide propria noastră dispută. Acestea sunt cele trei lucruri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc trei intervenții, câte un minut fiecare patru intervenții, spune președintele. cinci se corectează. Așadar, și avem doar cinci minute. Deci, uh, un minut. Emma. Emma. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Comisia și-a exprimat dorința de a discuta uh, factorii de iritare a comerțului uh, cu Statele Unite. Deci poate Comisia să spună mai clar ce subiecte va aduce în legătură, pe masa discuțiilor în legătură cu, acești, uh, cu aceste elemente de jenare a comerțului. Și în al doilea rând, uh, Macron este, va fi în această săptămână în, uh, în Statele Unite. Poate că putea să existe o conexiune între el și Comisie și ca să discute și la acest subiect. Mulțumesc, Tiziana! Mulțumesc, doamne președinte! Eu cred că ce face rău, în primul rând, economia este acest climat de incertitudine, pentru că oamenii nu pot să își uh, facă nicio predicție uh, pentru viitor. Și cred că acum uh, nu trebuie să facem jocul Statelor Unite, pentru că acum Statele Unite alternează amenințările cu, tentat, cu elementele de tentare, cu biciul cu zăhărelul și noi nu trebuie să negociem cu pistolul la tâmplă. Uh, bun, pe de o parte, americanii par să aibă un plan, pe când noi părem să nu avem un plan. Uh, măsurile noastre de retorsiune uh, sunt timide și parțiale, dar eu cred că nu trebuie să ne temem și să reacționăm ca să ne apărăm cetățenii și piața. Sigur că un război comercial nu convine nimănui, dar asta nu înseamnă că trebuie să, ne, să acceptăm tot ce ne cer Statele Unite Uh, Comisia, sigur, trebuie să, înceapă, să încerce să găsească o soluție diplomatică, dar să-și arate și mușchii, dacă este necesar, ca să știe și ei că suntem dispuși să ne apărăm. Mulțumesc. Doamna Miner, mulțumesc. Am uh, citit cu toții articolul din Politico uh, legat de deschiderea, redeschiderea negocierilor TTP sau TTP Light. Uh, cei de la Politico se bazau pe niște surse fiabile, diplomați. Uh, bun, comisia a negat în bloc, poate că știe ce spune, dar nu știu dacă asta e cea mai bună carte de jucat aici. Aș vrea să uh, reamintesc Comisiei că există foarte multă opoziție față de TTIP din motive de mediu, din motive alimentare, avem uh, uh, comparația cu faimosul dispozitiv de rezolvare a disputelor și, cum spunea și colega, aceste chestiuni nu se pot discuta și negocia cu pistolul la tâmplă, sub presiune. Așadar, aș vrea să mi se confirme că toate aceste lucruri sunt încă de actualitate și că nu s-a schimbat nimic. Mulțumesc. Domnul Winkler acum. Mulțumesc. Întrebare către Comisie. Dacă se va aplica scenariul uh, cel mai rău și dacă ni se vor impune tarife uh, vamale pentru oțel și aluminiu. Și dacă uh, niște companii europene vor suferi pierderi și pot demonstra că aceste pierderi sunt datorate noilor tarife introduse de Statele Unite, are Uniunea Europeană posibilitatea să compenseze sau să susțină acele companii care vor pierde din cauza acestor tarife? Domnul Helmut Scholz. Thank you. Uh, I also want to raise... Mulțumesc. Am o întrebare succintă pentru Comisie, dincolo de schimbul de opinii pe care l-am purtat săptămâna trecută la Strasburg și dincolo de forumul privind multilateralismul. Care sunt pașii concreți și care este calendarul pe care îl urmăriți? Pentru că, din câte am înțeles, nu se va face nimic înainte de iulie sau august, dar cred că situația e urgentă. Ce măsuri concrete ia Comisia la forumurile multilaterale? Good. live. Am să vorbesc în olandeză pentru colega minor. În ultimele zile am observat că a venit vremea să vorbim cu americanii, dar nu doar cu ei. Trebuie să avem un comerț deschis și echitabil. Fiecare are părerea lui, însă nu există o majoritate clară în Parlament. Vă rog un răspuns succint, două minute, poate și o întrebare din partea mea. Pe păi ce mizați pe 1 mai? 50-50? 60-40? Mulțumesc, eu sunt un uh, funcționar public, domnule președinte. Nu prea ne place să ne asumăm riscuri, așa că nu am uh, să intru în acest raționament. Cred că e un raționament care se potrivește mai degrabă dumneavoastră. Acum, din întrebările care mi-au fost adresate, cred că comisarul nostru a răspuns foarte clar. Căutăm, înainte de toate, excluderea permanentă, necondiționată a Uniunii Europene de la aceste contingente uh, tarifare. Cred că am uh, fost clari, suntem dispuși să discutăm cu Statele Unite despre orice deschidere posibilă bilaterală. Firește, trebuie să luăm uh, după aceea în calcul procedurile noastre de deliberare de la Strasburg, de aici, atât în ceea ce privește statele membre cât și Parlamentul. Există însă o anumită ordine și primul pas îl reprezintă excluderea clară de pe această listă și cred că în acest fel răspund cât se poate de Uh, pertinent la întrebările multora dintre dumneavoastră. În continuare, un uh, alt lucru amintit în repetate rânduri aici, în această instituție, e faptul că nu există nicio considerație privind resuscitarea TTIP, atât în Europa cât și la Washington. Nu face obiectul așadar unei dezbateri între cele două părți. Acum, în ceea ce privește întrebarea domnului Winkler, ce se întâmplă în cazul scenariului negativ? Dacă ar fi să se concretizeze aceasta, firește, ne vom proteja drepturile înainte de toate și uh, vom discuta cu dumneavoastră și statele membre despre cum și în ce fel putem uh, exercita aceste drepturi. Avem drepturi garantate de OMC și care ne permit luarea unor măsuri. Firește, ar fi vorba de un proces delicat de deliberare. Cred că de asemenea am scos în evidență care există un impact negativ asupra unor domenii unde e necesar să colaborăm cu Statele Unite, de pildă când vine vorba de consolidarea normelor internaționale pentru a face față unor comportamente ale întreprinderilor deținute de stat. Dacă priviți secțiunea 301, investigația derulată de Statele Unite în paralel, care merge dincolo de oțel, scoate în evidență că există o dispută comercială mult mai amplă și care scoate în evidență că Statele Unite au tot interesul să colaboreze cu noi. Mulțumesc, în acest fel am încheiat punctul 6. Acum, înainte de a trece la punctul 7, urez bun venit domnului Alexander Gabelic, un nou membru care o înlocuiește pe Marita Roscă. Vă urez bun venit și mult succes la comisia noastră. Trecem acum la punctul 7. Un efort comun, INCO și INTA, referitor la bunurile culturale și mă bucur să, af- să am aici alături de mine președintele IMCO. Este un exercițiu în temeiul articolului 55 din regulamentul de procedură. Colaborăm, așadar, fiecare întâlnire va avea o ordine de zi separată, iar la sfârșit vom avea un singur raport.